Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous reprenons nos travaux. Euh, je vous demande le silence. Dragi prieteni, vă recomand să vă așezați. Începem sesiunea deschisă. Avem o oră pentru prezentarea situației agențiilor descentralizate și a problemelor de finanțare a activității acestora pentru anul următor. În fiecare an avem o întâlnire, un schimb de păreri între Comisia pentru Buget și Troica președinției directorilor a trei agenții care reprezintă, de fapt, totalitatea agențiilor în dosarul primit ați găsit toate documentele necesare pentru această discuție și pentru a înțelege mai bine prezentările care vor fi făcute. Știm cu toții că în această săptămână a avut loc un vot în Coreper pe proiectul de buget 2013. Acest vot va fi prezentat în Consiliul de Ministri, însă 99,99% ,99 din cazuri, ministrii confirmă votul care a avut loc în Coreper. Este un vot foarte exact în ceea ce privește bugetul agențiilor. Se fac uh, mici diferențe între agențiile care au ajuns la maturitate și celelalte fiindcă există agenții agenții care există de mult timp și care au primit totuși noi competențe, acest lucru trebuie să se reflecte și mai există și agenții care au fost înființate și care acum primesc buget pentru prima dată. Însă, pe ansamblu, nu există tendință către o generozitate bugetară pentru toate cheltuielile din categoria 5 și majoritatea cheltuielilor agențiilor țin exact de această categorie. Am să-i dau cuvântul domnului Gert Danseț de la Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice. Iată, este alături de noi domnul Michael Embord de la Agenția Feroviară Europeană și domnul Ben Duncan de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Vorbim deci despre o troică, într-un sens mai degrabă mediteranean. Adică general vorbind, doamna Crista Zedlacek, directoare a Agenției Europene pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă. Bine ați venit! Domnul Patrick Gudu nu poate fi astăzi aici, a transmis scuzele sale, însă este reprezentat de un coleg și, de asemenea, avem alături de noi reprezentanți ai altor agenții care, având în vedere importanța subiectului, au considerat că este bine să participe la această reuniune publică. În încheiere, raportorul nostru special, Iuta Hauk, va face niște recomandări și, de asemenea, raportorul pentru buget 2013, Giovanni de Avia, la Via, va interveni la finele prezentărilor. Domnul Donset va face principala prezentare, aveți cuvântul și aș vrea să-i rog pe toți intervenienții să aibă prezentări scurte, concise, fiindcă la orele 18 va trebui să ne oprim. Domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc pentru ocazia de a discuta cu dumneavoastră pe bugetul 2013. Ați cerut agențiilor europene să dea exemple concrete ale impactului proiectului de buget al Comisiei pentru 2013 în documentul de poziție pe care vi l-am trimis am introdus astfel de exemple. Însă vreau să subliniez că aceste exemple nu au luat în considerare în totalitate uh, poziția Consiliului. După cum știți, acesta cere reduceri suplimentare la subvenții și personal, mai ales din partea agențiilor noi sau celor care au primit noi competențe. Câteva exemple. 10 posturi mai puțin la EMSA, Autoritatea Bancară 10 posturi mai puțin, Agenția pentru Medicamente 10, pentru substanțe chimice minus 9, Siguranța Aviației minus 32. Agenția pentru Mediu minus 3 locuri de muncă și noua agenție pentru gestionarea sistemelor uh, informatice minus 11 posturi. Consiliul propune reducerea acestor locuri și altora și statele membre doresc să reducă subvențiile pentru titlul 1 și 2. Asta creează probleme la nivelul echilibrului bugetar, fiindcă eh, capacitățile agenției de a cheltui fondurile de la titlul 3 sunt eh, puse eh, sub semnul întrebării. Există agenții care au primit noi competențe din 2013 Nivelul de resurse prevăzut de Comisie era deja unul problematic și reducerile făcute de Consiliul dau naștere la grave îngrijorări în ceea ce privește capacitatea lor de a implementa mandatul pe care l-au primit. Și aici vorbim despre Agenția pentru Situa- Securitatea Aviatică, pentru mediu, pentru medicamente, Frontex, Europol și pentru substanțe chimice. Eu sunt director executiv la această agenție pe care am menționat-o Agenția noastră se confruntă cu o situație dificilă, fiindcă noul regulament privind biocidele, aprobat aici de acum câteva luni, ne interzice folosirea altor posturi pentru îndeplinirea activității care țin de biocide. Dacă deci reducerile propuse de Consiliu sunt acceptate, nu pot garanta intrarea în vigoare a acestui regulament așa cum trebuie. Agenția pentru Medicamente și pentru Siguranța Aviatică, precum și pentru Sprijin pentru Azil și Front Frontex au primit resurse insuficiente din partea Comisiei și din partea Consiliului pentru a-și putea îndeplini sarcinile. De exemplu, EMA trebuie să implementeze noua legislație privind farmacovigilența din luna aceasta. Consiliul a propus un staff suplimentar dar reducerile fac ca îndeplinirea mandatului să uh, nu poată fi uh, posibilă și dacă aceste propuneri din partea Consiliului uh, vor fi aprobate, multe agenții se vor găsi în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul pe care l-am primit din partea dumneavoastră. Este corect ca directorii executivi ai agențiilor europene și consiliurile de administrație să trebuiască să hotărască ce parte a mandatului nu pot îndeplini? Agențiile au dreptul de a ignora competențe și sarcini pe care le-am primit din partea legiuitorilor? Eu și colegii mei nu suntem deloc în largul nostru cu acest rol Abordarea Consiliului și a Comisiei este ca resursele pentru toate agențiile să fie primite ca un pachet financiar unic. Deci când se creează o nouă agenție sau o agenție existentă primește un nou mandat, celelalte agenții au de suferit și resursele lor sunt reduse sarcinile uh, lor însă rămân la același nivel. Agențiile nu sunt instituții legislative care pot alege să aibă mai puține inițiative. Au niște mandate clare de îndeplinit, care au un impact direct asupra companiilor și cetățenilor. Cea mai mare preocupare a noastră ca agenții este cadrul financiar multianual UE dacă agențiile continuă să fie abordate ca uh, fiind un pachet financiar unic, nu uh, suntem siguri că rezultatul va fi cel mai bun. Într-o întâlnire a Consiliului se va lua o hotărâre uh, și aceasta va da naștere la reduceri arbitrare pentru toate agențiile, fără să se ia în considerare modul în care sunt implementate aceste reduceri. Agențiile și consiliile lor vor trebui să ia hotărâri foarte importante care vor avea impact la nivel european, fără a avea orientări din partea legiuitorilor europeni. Și de aceea vă rog să nu lăsați ca acest lucru să se întâmple. Începând cu anul acesta, puteți fi uh, forța motrice pentru o abordare mai inteligentă față de bugetul agențiilor europene. Punctul de pornire pentru fiecare buget al agențiilor trebuie uh, să se bazeze pe ce se așteaptă de la ele și pe modul în care agenția interacționează cu agențiile omologe din statele membre. În multe sectoare, aceste agenții reduc povara asupra contribuabililor și unor poate e mai ieftin să faci un lucru odată la nivel european decât să îl faci de 27 de ori în fiecare stat. În concluzie, vă rugăm să abordați agențiile dintr-o perspectivă sectorială. Domnule președinte, știu că Parlamentul s-a angajat să aibă un buget european care să reflecte ambițiile politicilor europene. Agențiile sprijină activitatea Parlamentului în acest sens. Suntem aliații dumneavoastră și vrem și noi să promovăm ideea unui buget adecvat. Rețeaua agențiilor europene este reprezentată aici și vă stăm la dispoziție pentru a facilita un dialog care este foarte important pentru noi. Mulțumesc! Mulțumim, domnule director. Ceilalți membri ai Troicăi doresc să intervină de asemenea? Văd că nu. Vă mulțumesc. A fost o prezentare foarte concretă, făcută cu sobrietate și demnitate. Așa să știu dacă avem uh, întrebări sau comentarii din partea deputaților. Comisia Europeană, doriți să interveniți pentru a justifica propunerile făcute? Și poate pentru a comenta votul în Coreper, domnul Preza. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să explic propunerea comisiei și să prezint puțin contextul general care a care poate să ajute la o înțelegere a situației. Câteva cifre pentru început. Agențiile descentralizate reprezintă o parte dinamică în uh, configurația instituțiilor și a organismelor care sunt create la nivel european și nivelul posturilor care uh, sunt propuse pentru agenții, per ansamblu, pentru 2013 reprezintă 5.000 115 posturi. Asta nu include 820 de posturi pentru cele două agenții care sunt absolut 100% autofinanțate. Deci avem 6.000 de locuri, de fapt, și nu sunt incluse nici 1.500 agenți contractuali și experți naționali detașați care sunt angajați de diferitele agenții descentralizate. Deci vorbim până la urmă de uh, un total de 7500 aproximativ pentru 2013. A fost oare comisia discriminatorie atunci când a abordat agențiile descentralizate? Răspunsul este nu. Sigur, nu a abordat uh, toate agențiile în același fel, în propunerile sale bugetare nu a abordat uh, agențiile mai um, defavorabil decât a făcut-o cu comisie. După cum știți, comisia a dat uh, o orientare pentru sine, pentru alte instituții și agențiile descentralizate în efortul de a asigura eficiența și de a reduce cu 1% personalul instituțional. lucru care s-a aplicat și Comisiei. Pentru toate agențiile descentralizate, în proiectul de buget de 2013 este o creștere de 257 de locuri uh, de muncă în ansamblul personalului agențiilor acest lucru s-a făcut uh, diferențiat cu o reducere mică în agențiile care sunt uh, definite a fi ajuns la maturitate și cu un efort făcut în cazul agențiilor care au fost create de curând, de asemenea creșteri puțin mai puțin importante pentru agențiile care au primit noi competențe. În ceea ce privește clasificarea, care este criteriul utilizat de comisie pentru a clasifica agențiile în cele trei grupuri? Regim de croazieră, maturitate, noi agenții sau uh, noi competențe? Criteriul aplicat este faptul că extinderea competențelor uh, se bazează pe o fișă financiară însoțită de o comunicare a Comisiei, ceea ce ne permite să avem o propunere oficială care este prezentată Parlamentului și Consiliului și care permite examinarea acesteia în punctul 47 din acordul interinstituțional. Deci vorbim despre o etapă oficială, fie pentru crearea de noi agenții, fie de extinderea competențelor agențiilor existente și astfel autoritatea bugetară poate stabili dacă implicațiile bugetare care țin de noile agenții sau noile competențe sunt compatibile cu plafonul de cheltuieli din rubricile în cauză. În ceea ce privește contribuția de la bugetul european pentru agențiile descentralizate, ar trebui să înțelegem că ideea este să nu uh, bugetăm mai mult decât este necesar. În contextul actual, trebuie să facem o distribuție bugetară justă. Deci nu trebuie să se creeze rezerve care să rămână neutilizate. Surplusul înregistrat de agenții se contabilizează ca venit disponibil pentru agenții pentru anul care urmează și uh, contribuția la un nou credit care vine de la buget uh, urmărește să stabilească un echilibru între cheltuielile și veniturile agenției. Acest lucru s-a întâmplat în cazul tuturor agențiilor descentralizate. S-a menționat aici foarte mult uh, faptul că există reduceri la nivelul posturilor. Vreau să clarific faptul că e vorba de mici creșteri în majoritatea cazurilor. V-am spus că uh, pentru agenții, locurile de muncă au crescut 257 în majoritatea agențiilor în propunerea de buget pentru 2013. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule director. An Jensen, doriți să interveniți sau Iuta, vrei să intervii acum? An, întâi. Mulțumesc pentru prezentarea celor doi directori. Ne-ați spus că agențiile intră în categoria 5, dar eu cred că mare parte intră în celelalte categorii, fiindcă vorbim până la urmă de cheltuieli operaționale, în cazul majorității activităților organizațiilor și există această tendință să le privim ca pe niște cheltuieli administrative, dar adesea nu este deloc așa. Dacă ne gândim, de exemplu, la Agenția pentru Substanțe Chimice, nu e vorba de cheltuiele administrative, ci de punerea în aplicare a politicilor europene și dacă acest lucru se întâmplă la nivel european, probabil e mai eficient la nivelul costurilor decât dacă ar fi făcut-o fiecare stat membru. Parlamentul, sigur, a solicitat această abordare generală a agențiilor, fiindcă la un moment uh, dat aveam impresia că numărul agențiilor crește foarte repede și că trebuie să existe un control mai bun al costurilor care țin de aceste agenții. De asemenea, cred că putem spune că am ajuns la o înțelegere cu Consiliul în ceea ce privește agențiile nu un nou acord interinstituțional, dar am ajuns la niște concluzii cu privire la chestiuni care se pot dovedi importante pentru agenții pe viitor mai ales dacă folosim acele lucruri în mod eficient și le folosim ca bază pentru viitor, ar putea să ajute la evitarea acestor decizii care pot fi uneori judecate problematice de către agenții. Întrebarea mea ar fi referitoare la propunerile comisiei. Le-am auzit explicate. Am înțeles că nu vi se aplică un tratament mai dur decât uh, se întâmplă în cazul comisiei. Poate că există uh, posturi neocupate în anumite agenții sau poate uh, surplusuri bugetare. Prin urmare, s-ar putea să nu existe neapărat nevoia de creșteri bugetare. Ați spus pe scurt că propunerea comisiei a fost una problematică. Ați putea să ne spuneți concret în ce puncte apar aceste probleme în propunerea comisiei și uh, cum? Ce părere aveți dacă propunerea comisiei poate fi una care să fie acceptabilă? Înțeleg că aveți probleme cu reducerile suplimentare din partea Consiliului. Apoi, Asta ține de inițiativa comitetelor specializate. Fiecare trebuie să se adreseze uh, acelor comitete. Probabil aveți un dialog regulat cu acestea, deci vă cunoașteți, știu ce activitate aveți, știu ce nevoi aveți, mai ales pentru agențiile cu noi competențe. Aceste comitete specializate sunt foarte atente acum. Nu uh, insistă neapărat să se suplimenteze proiectul de dragul uh, suplimentării. Trebuie să existe și proiecte care să justifice, dar cred că oricum asta este un punct bun de pornire. Aș vrea o evaluare mai detaliată în ceea ce privește propunerea comisiei, deci. Iuta. Mulțumesc, An. Iuta. Mulțumesc. Știm cu toții și mereu vorbim despre asta la astfel de reuniuni că, în cazul agențiilor, în cazul agențiilor care vizează implementarea politicilor europene, există și chestiuni administrative. Prin urmare, agențiile sunt agențiile au mai multe roluri, dar până la urmă e vorba de acea muncă care e transmisă agențiilor pe care comisia nu vrea să o întreprindă. În structura bugetului nostru niciodată nu a fost vorba despre faptul că indiferent de uh, agențiile care sunt vizate, mm, acestea să fie trimise în, la cheltuieli administrative la rubrica 5. Ba din potrivă, Comisia a fost mereu mândră chiar să arate că poate să facă economii pe partea ce ține de ea, dar uh, mereu a făcut transferuri către agenții. Prin urmare, agențiile, dacă nu vor fi finanțate prin impozite, vor fi finanțate din banii noștri operaționali. Asta este însă doar o parte a problemei. Și iarăși mă văd nevoită să fac o incursiune în trecut. Data trecută când am dezbătut cadrul financiar multianual, cel uh, pe perioada 2007-2013 inclusiv, au existat câțiva eurodeputați care au avut ideea de a include toate agențiile într-o singură categorie pentru a avea o viziune de ansamblu cu privire la cheltuieli, evoluții și așa mai departe mult mai bună. Dar Comisia s-a apărat prin toate mijloacele uh, împotriva acestei idei, pentru că nu voia să uh, impună niciun plafon agențiilor, nu voiau să pună nicio etichetă, deci nu voiau niciun fel de categorie. Dar, acum, Comisia încearcă să facă asta în cadrul unei proceduri bugetare. Deci, practic, aduce sub, uh, Comisia dorește să aducă sub, un, uh, sub același acoperiș toate agențiile și acum toată lumea trebuie să se supună efectelor administrative, organizaționale și așa mai departe. Deci, ideea este că toată lumea trebuie să facă economii de 1%, Comisie, Parlament, Curte de Justiție, dar și agențiile. Dar mi se pare că Comisia în această evoluție dă dovadă de lipsă de coerență. La început, uh, am, am când am văzut cum arată lucrurile, i-am trimis o scrisoare domnului comisar Lewandowski, dar răspunsul său nu m-a satisfăcut. Vreau să vă spun încă un lucru, că vedem acum cum uh, decade politica uh, întreprinsă până acum, e o politică lipsită de logică și de coerență. În al doilea rând, vreau să trecem dincolo de acel 1% economii obligatorii. Ce înseamnă însă un alt principiu, și anume uh, de a uh, asuma sarcini noi cu aceiași bani sau cu bani mai puțini? Această regulă trebuie să fie valabilă în special pentru agenții, însă agențiile nu au nicio marjă de manevră în afara bugetului alocat. Așa că dacă o agenție primește noi sarcini care pot fi finanțate din impozite, atunci trebuie să intervină cumva și comisia. Îmi pare foarte rău că nu stau aici interlocutorii uh, potriviți de la comisie, dar ideea este că acești colaboratori care sunt acum uh, aici ar trebui să meargă repede la comisie și să spună că avem neapărat nevoie de implementarea uh, Uh, finanțării prin impozite. Pentru că agențiile din impozite trebuie să îi plătească exact pe cei care să uh, întreprindă noile sarcini. Mă deranjează tot ceea ce se întâmplă și mi se pare că de data aceasta Comisia trebuie să asculte aceste critici. Pentru că mi se pare că la comisie nu știe stânga ce face dreapta și nici cum nu se încadrează în timp cu toate aceste noi măsuri. Dacă e să analizăm modul în care evoluează procedura bugetară, dacă e să vrem să eliminăm toate uh, blocajele care există, atunci e foarte clar că trebuie să intervenim acum, pentru că an de an fiecare procedură bugetară e însoțită de tot felul de declarații. Vrem ca acele agenții care parțial depind de colectarea de impozite să fie tratate diferit față de cele care se finanțează exclusiv din uh, bugetul european. Pentru că, până la urmă, dragii mei, e o diferență mare între aceste tipuri de agenții. Nu putem să împărțim impozitele Uh, în așa fel încât uh, la final să nu avem uh, niciun excedent, iar la începutul anului să putem să o luăm de la zero. Tratamentul aplicat trebuie să fie diferențiat. Până la urmă nu avem chiar atât de multe agenții care depind într-atât de uh, sume private alocate, de impozite și așa mai departe. Mai există o întrebare la care nu am primit răspuns. Vreau să știu ce vreți să faceți împreună cu noi, astfel încât să spunem Consiliului că așa nu se mai poate. Deci nu se poate tot așa. După ce am șters 1% de la agenții, iarăși revenim uh, la agenții pentru a cere noi măsuri de austeritate. Până la urmă, încotro ne îndreptăm. Mulțumim, doamnă vicepreședinte, raportor specializată pentru agenții, a pus câteva întrebări destul de puternice. Aș dori să adaug câteva remarci. Îmi cer scuze. Domnic Riche a solicitat să ia cuvântul. Uh, Domnic Riche, care are legături cu orașul Valenciennes și așadar una dintre agenții. Mulțumesc că m-ați demascat, domnule președinte. Da, nu este obiectiv. Spune președintele. Domnul Riche, voi face câteva remarci de ordin non-bugetar. Am văzut care este miza bugetară, este vorba de 35% din Uh, bugetul orașului din Marsilia. Nu este vorba aici de o discuție bugetară. Agențiile, de fapt, sunt instrumente care servesc la implicarea și normaliz- normalizarea normelor europene. Este vorba de funcționarea Uniunii, nici mai mult, nici mai puțin aceste agenții propun, cine propune de fapt Consiliului bugetul pentru agenții? Funcționarii din ministerele naționale. Deci exact oamenii care se pot simți la un moment dat în concurență directă cu cei de la agenții. Este ca și cum ai, ai cere unui concurent al tău să, fix, să fixeze bugetul cuiva care îl poate să uh, îl pună în umbră. Mi se pare ridicol. Agențiile sunt simbolul Europei. Nu este vorba de domeniul Comisiei sau al Parlamentului, este vorba de câmpul operațional al integrării europene. Și în aceste condiții vedem câteodată mascate sub pretexte bugetare anumite măsuri. Vedem deja de ce apar anumite măsuri, se Uh, propune un co- coeficient de ajustare de mai puțin de 1%. Este o metodă uh, care poate părea imbecilă, dar nu se poate face altcumva. Este vorba de uh, câmpul de bătălie al luptei între metoda interguvernamentală și metoda europeană. Comisia este pentru metoda comunitară și Consiliul uh, susține metoda interguvernamentală. Agențiile nu țin de nu sunt doar un simbol, uh, reprezintă un simbol politic pentru care trebuie să ne luptăm nu a fost uh, limbă de lemn, după cum s-ar spune în franceză, spune președintele, s-au spus lucrurilor pe nume de către domnul Riquet. Eu mă, mă alătur și eu celor spuse, aș spune că Comisia Europeană a făcut propuneri care par dure pentru agenții, însă care propuneri pot să se explice în parte prin faptul că chiar și Comisia și-a impus un proiect de austeritate în bugetul 2013. Așadar, bineînțeles, trebuie să ținem cont și de acest fapt. În pozițiile luate până în acest moment la nivelul coreperului în Consiliu, după cum s-a mai spus deja, cel mai șocante, cele mai șocante sunt contradicțiile dintre pozițiile de la Consiliu. Este, Consiliul este ca o hidră care are mai multe capete, mai multe tentacule și care profită să ia decizii care se contrazic, care se ignoră reciproc în funcție de moment, în funcție de natura consiliilor sau întâlnirilor pregătitoare uh, și în funcție de publicul țintă. Uh, mi se pare de necrezut că după ultimul Consiliu European, și am vorbit mult în această dimineață despre acest Consiliu la rubrica bugetului, după Consiliul din 28 și 29 iunie, unde Consiliul decide în mod solemn să consolideze supravegherea financiară pentru a ajunge la o uniune bancară, cinci zile mai târziu, Coreperul reduce creditele, al creditele pentru trei celor trei autorități de supraveghere financiară care au fost înființate anul trecut și care, de altfel, nu au avut suficiente fonduri de, pen, pentru a funcționa decât mulțumită Parlamentului și Comisiei pentru buget. În bugetul pentru 2012, noi am insistat să uh, reintroducem solicitarea Comisiei Europene pentru aceste agenții, solicitări pe care Consiliul le redusese. Este de-a dreptul absurd în timpul anului, am mai constatat și alte contraziceri. Un alt consiliu a dorit o revizuire și o adaptare a sistemului Schengen și o consolidare a controlului la frontierele externe. Câteva zile mai târziu, autoritatea bugetară a Consiliului reducea fondurile pentru Frontex. Pe de, o parte, pe de altă parte, după cum se spune excelent în documentul de poziție care a fost trimis și pe care l-ați rezumat, domnule director președinte al Troicăi, trebuie să știm și să fie clar că agențiile sunt organisme mici și care au o problemă de masă critică dacă nu au suficiente fonduri nu pot să devină eficiente în domeniul aplicării unor reguli în ceea ce privește reprezentarea cetățenilor. Riscăm așadar ca munca să nu fie bine făcută și apare riscul la, pe care l-am mai menționat și revin asupra acestui lucru, apare riscul ca totul să fie mult mai costisitor în termen, pe termen lung, pentru că dacă agențiile nu au fondurile suficiente, nu fac treaba bine, ceea ce justifică faptul ca o agenție națională deja existentă să preia aceste atribuții uh, cu fonduri suplimentare sau să se creeze o agenție națională cu fonduri suplimentare. Și aici insist în legătură cu un lucru care nu interesează pe niciun guvern, de niciunde. Un subiect care nu interesează pe niciun ministru pentru buget. Un subiect care, din păcate, nu interesează nici Curtea de Conturi. Sper că în acest moment uh, există cineva aici din partea Curții de Conturi. Mm, nu interesează nici pe organismele naționale. Problemele de dublare între administrația europeană și administrația națională și administrațiile naționale și că exigențele pe care trebuie să le avem în mod spontan atunci când transmitem, transferăm competențe de la nivel național la nivel european, aceste exigențe pe care ar trebui să le avem, ar trebui să reducem mijloacele administrative și financiare la nivel național, pentru ca construcția europeană și repartizarea sarcinilor între Uniune și capitalele naționale să se facă cu un buget constant, cu o fiscalitate constantă, cu uh, cheltuieli constante și nu uh, crescând constant uh, birocrația. Avem acum o ocazie formidabilă dacă spunem că Uniunea Europeană va fi competentă pentru probleme de securitate alimentară, feroviară și așa mai departe. Statul nu se mai ocupă, deci reduce numărul de funcționari. Nimeni nu gândește în acest fel. Nu știu dacă am avut uh, până acum ocazia să o spun, uh, însă declar acum public că statul meu, Franța, a aplicat acordurile Schengen de la 1 ianuarie 1993 s-au eliminat controlele de frontieră uh, pentru comerțul cu mărfuri în interiorul Uniunii și s-au eliminat uh, controlele polițienești uh, pentru circulația persoanelor în interiorul spațiului Schengen. Când am fost numit ministru pentru buget doi ani mai târziu, am constatat că numărul de vameși francezi crescuse în urma eliminării uh, controlelor. De ce? Pentru că trebuiau consolați uh, vame și pentru că nu mai aveau o parte, uh, pentru că li se redusese munca. Administrațiile gândesc în acest fel. Administrațiile naționale gândesc în acest mod. Dacă am fi într-adevăr serioși. Dacă conducătorii noștri ar fi serioși atunci când spun că vor să facă economii, atunci ar trebui să înlocuim toată poliția uh, de frontieră și aerului cu agenția Frontex și să eliminăm orice alt uh, control de frontieră. Însă noi nu facem acest lucru. După cum vedem la Consiliu, este chiar invers, după cum a spus domnul Riche. Consiliul încearcă să reducă cât mai mult uh, resursele europene, considerând că administrația europeană este un rival al administrației naționale. De asemenea, trebuie să ne dăm seama de faptul că agențiile, care sunt 33, Uh, plus patru agenții puțin uh, de gen nedeterminat, uh, care au un statut puțin diferit. Așadar, 33. Aceste 33 de agenții sunt, de fapt, orfani politici. Aparțin teoretic de comisie, dar chiar și comisia câteodată are uh, impresia că um, există o concurență între agenții și administrațiile statelor membre. Există mai multe direcții generale în comisie, fiecare direcție generală lucrează strâns cu propria sa agenție, însă, în total, poate, însă, în final, poate să existe tentația și la Comisia Europeană de a-și păstra maximul de putere la Berlemont și de a nu avea suficientă încredere în agențiile externe repartizate peste tot în Uniunea Europeană. Agențiile sunt, de fapt, orfani politici sau orfane politice. Mesajul meu pentru cei trei directori ai Troicăi este că noi, la Comisia Buget, suntem ca un fel de tată adoptiv al agențiilor. Eh, dar care nu are eh, la dispoziția sa mijloace financiare infinite. Eh, sau o, o mamă, dacă ne uităm la Iuta nu avem mijloace infinite, însă punem problema, după cum a spus-o Iuta, după cum a spus-o și Dominic Riche, în special, miza bugetară este mică. Miza reală este cea politică. Salvador dorea să intervină. Da, domnule președinte, ați menționat agențiile de supraveghere bancară și celelalte două agenții. Eu, ceea ce am văzut a fost că problemele care se puneau pentru bugetul 2012 au reapărut la bugetul pe 2013. Ceva foarte concret care afectează evaluarea Comisiei Europene în ceea ce privește veniturile acestor agenții. Comisia evaluează diferit aceste agenții, ceea ce duce la faptul că avem o estimare din partea comisiei a posturilor necesare care nu coincide cu planul acestor agenții. Ceea ce trebuie să se transpună într-o discrepanță între Comisia Europeană și ceea ce spunem noi Parlamentul European, discrepanță care ar fi putut fi evitată printr-o procedură în care să reușim să ajungem la un acord între noi în legătură cu resursele alocate. În ceea ce privește agențiile de supraveghere, aveți dreptate, Parlamentul European și-a jucat un rol foarte important și în acest an trebuie să avem aceeași atitudine ca anul trecut. Însă, repet, mi se pare absurd să, exista, să existe aceste discrepanțe între estimările resurselor necesare, între estimarea Comisiei și estimarea agenții, agențiilor înșile. Mulțumesc, domnule director. Doriți să luați cuvântul pentru a răspunde la anumite remarci făcute de către colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că remarcile că putem susține remarcile eurodeputaților pentru că este adevărat că în final agențiile nu au o voce directă Și nu ex- și există prevederi care pe hârtie par foarte clare, însă în realitate uh, nu se transpun în măsuri corecte. Dacă aș putea să iau exemplu propriei mele agenții pentru biocide, la care ajungem, este o muncă pe care înainte o făcea comisia. Deci comisia transferă muncă de la ea către agenții, fără să ne întrebe, și după aceea spun, a, trebuie să faceți mai mult, dar nu primiți și posturile promise. Aici mi se pare că există o mare anomalie. Pe de o parte, ar trebui să-și reducă propriile posturi sau să le transfere către noi și, în al doilea rând, ar trebui să se asigure că dacă solicită unei agenții să facă atribuții noi, Uh, această agenție va avea resursele necesare. Și același lucru sunt sigur se întâmplă și la alte agenții care primesc noi sarcini, noi atribuții pe care nu le-au solicitat și care agenții sunt foarte frustrate pentru că nu vor putea să se achite corespunzător de aceste noi atribuții, în timp ce cetățenii așteaptă un serviciu extrem de eficient. Am vrut să dau doar acest exemplu, însă sunt sigur că și agențiile financiare, cele trei la care s-a făcut referire, sunt sigur că ele au multe probleme uh, cu multe provocări în contextul actual și fără resursele corespunzătoare, va fi imposibil ca ele să facă ceea ce trebuie pentru a ajuta Uniunea Europeană să iasă din situația financiară extrem de gravă în care se află acum. Așadar, solicităm și Comisiei să apere fin- integritatea financiară a agențiilor, să remedieze uh, și chiar să corecteze mai mult uh, solicitările Consiliului. Vă mulțumesc. Foarte bine, mulțumim, domnule director. În încheiere, reamintesc că avem deja de ceva vreme un grup de lucru interinstituțional de monitorizare a muncii agențiilor la care participă Iuta și Aniensen Jensen și doamna Gresle. Vă reamintesc că acest grup a fost aprobat de către conferința președinților în 5 iulie. Deci acum câteva zile a avut loc o declarație generală legată de agențiile centralizate. Mm. Uh, se vorbește acolo despre conduita de lucru, relațiile cu agențiile și se vor discuta uh, deciziile uh, legate de agenții, în special deciziile bugetare. A fost nevoie de muncă de trei ani. Mulțumim foarte mult. Închidem atunci această discuție. Mulțumim din nou celor trei directori ai Troicăi și celor, celorlalți directori, membrii, reprezentanții agențiilor prezenți în sală și asigurăm că vor continua să beneficieze de susținerea noastră atentă. Stimați colegi, reluăm așadar lucrările. Dominic Riche este în formă și îi propun să ne prezinte raportul său legat de punctul 17 de pe ordinea de zi, Fondul pentru Securitate Internă. Je, je rappelle que... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre viitorul nou cadru financiar multianual. Comisia a făcut o serie de propuneri legislative pentru a simplifica structura de finanțare Există două fonduri, un fond pentru azil și migrație, nu de asta ne ocupăm astăzi, și un fond pentru uh, siguranța internă. Există două instrumente aici, unul care ține de supravegherea frontierelor externe și cel de-al doilea, care face obiectul raportului pe care îl discutăm, se referă la cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor. Negocierile privind uh, cadrul financiar multianual pentru 2000 14-2020 uh, sunt așa cum sunt, uh, le-am discutat, e un bloc financiar, așa cum se prevede în regulament și acesta nu va fi stabilit decât după un acord global. Prin urmare, cifrele sunt doar cu titlu informativ, o să vedem ce o să rezulte până la urmă. Domeniul de aplicare a acestui instrument este unul destul de larg, fiindcă vorbim despre coordinarea și schimbul de bune practici între autoritățile polițienești din statele membre. Autoritățile acestea au activități de evaluare, analiză și supraveghere, acțiuni de informare, de sensibilizare, formarea personalului, achiziționarea și testarea de noi materiale. De asemenea, se prevede participarea statelor terțe, eventual, însă în anumite condiții. Posibilă sumă alocată în cadrul cadrului financiar, vă spun din memorie și doar informativ, 1,128 de miliarde de euro, o jumătate gestionat la nivel central, Asta este nou în comparație cu fondurile precedente și o jumătate agenției statelor membre sub controlul Comisiei. Deci vorbim despre o gestionare partajată de această dată. Raportorul nostru susține această propunere, o propunere în același timp de simplificare și de uh, structurare. Nu o să fac comentarii pe pachetul financiar. Am auzit deja ce s-a spus înainte, dar pare suficient de bine adaptată și nu cred să fie aberantă. Există o serie de amendamente care trebuie totuși uh, făcute, în mare privind controlul democratic al cheltuielilor. Acesta este un subiect la care noi ținem foarte mult, accesibilitatea programului pentru toți participanții în cauză, transparența fluxurilor financiare și monitorizarea acestora. Întotdeauna facem așa cu instrumente Apoi, valoarea europeană plus valoarea europeană acestor programe, un uh, alt subiect la care ținem și care nu se regăsește întotdeauna în chestiunile care țin de securitate și vizibilitatea acțiunii europene. În ceea ce privește gestionarea partajată, asta e un subiect important, trebuie să ne asigurăm că există o coordonare eficientă a cheltuielilor între Uniune și statelor membre. Cum am spus, jumătate centralizat, jumătate partajat și trebuie să existe o coordonare între aceste două tipuri de gestiune. Mă gândesc în special să ne asigurăm că alinierea programelor naționale se face uh, la prioritățile strategice europene în ceea ce privește securitatea, pentru ca nu cumva acest instrument să fie renaționalizat. Asta ar fi chiar o catastrofă. În acest sens, insist asupra faptului ca gestiunea uh, centralizată să fie uh, interimară. Ar fi destul de comod așa. și acțiunea statelor membre trebuie să fie, dacă nu aliniată, cel puțin complementară. În ceea ce privește pachetele naționale, există un criteriu care lipsește pe lângă cele de populație, suprafață, PIB, infrastructura strategică, dar lipsește rata criminalității. E un element important totuși, fiindcă uh, e unul dintre aspectele care ne ajută să stabilim uh, proporționalitatea acțiunilor. În ceea ce privește domeniul de aplicare, insist pe posibila cooperare cu Europol. Trebuie să existe niște extindere ale domeniului de aplicare. Am uitat pe lista posibilelor amenințări să introducem spațiile protejate, este mai important ca traficul de arme în ceea ce privește cifra de afaceri, să spunem, și sigur sunt gata să vă răspund la orice întrebări aveți cu privire la acest aviz și să continuăm colaborarea cu colegii raportori din umbră. Cam asta, domnule președinte, în ceea ce privește acest raport care va fi uh, prezentat. Mulțumesc, Dominic! Există observații, întrebări? Se pare că nu. Acest raport face parte dintr-un grup de patru rapoarte, așa cum tocmai ne-a spus Dominic Riche, care se referă la finanțarea politicii de eh, securitate internă, politicii de azil și siguranța frontierelor. Calendarul pentru acest raport eh, rămâne neschimbat. Comisia pe fond este Comisia Libe. Noi o să avem un aviz după schimbul de păreri de astăzi, termenul pentru amendamente este 19 iulie. Trebuie să votăm avizul pe 6 septembrie, deci în următoarea întâlnire, Comisia Libe la rândul său va adapta text, adopta textul în noiembrie pe baza dorinței de a ajunge la o poziție în plenară până la finele anului. Îi mulțumesc domnului Riche. Celelalte trei rapoarte sunt uh, din partea Monicăi, dar nu este aici acum. Propun să trecem la punctul 7. Helga Trupal ne va vorbi despre un subiect la care ținem și anume programul Life Helga. That, uh, like... Mulțumesc, domnule președinte. Mă uit la colegul meu din stânga și mă gândesc că toată lumea e la fel de obosită, așa că voi încerca să uh, prezint subiectul foarte clar. Discutăm despre un program pentru mediu și politici climatice, pentru că știm foarte clar care sunt provocările ce ne stau înainte. Și uh, la plenară noi mereu dăm uh, rezoluții importante pe acest uh, subiect. Lupta împotriva schimbărilor climate, climatice, mă scuzați, trebuie să fie o prioritate a efortului nostru politic viitor. După cum uh, am uh, explicat în strategia Europa 2020, e necesar să uh, ne concertăm eforturile în plan politic. Vreau să vă atrag atenția că am avut rap- votul pe raportul SURE pe 8 iunie 2011 și atunci am subliniat importanța de a avea un instrument separat de finanțare pentru mediu și pentru climă. Proiectele LIFE au reprezentat coloana vertebrală a eforturilor de conservare din Uniunea Europeană, rezultatele proiectelor acestora fiind unele covârșitoare. Tot ceea ce țin de beneficiile ecologice și economice oferite de programele LIFE uh, au reprezentat uh, rezultate palpabile și cu toate acestea LIFE reprezintă, uh, în ciuda rezultatelor favorabile înregistrate, doar 0,8% din bugetul pe 2007-2013. Prin urmare, e implicat o sumă mică de bani și de aceea eu propun acum să creștem uh, uh, bugetul pentru LIFE. Știu că Există ONG-uri care solicită mai mulți bani decât propunem noi, dar eu cred că dacă ar fi să ne asumăm un angajament politic de a dubla uh, suma pentru programul LIFE, atunci uh, nu cred că am reușit să uh, obținem acest rezultat atât de ambițios. E foarte important să ținem cont de faptul că proiectele LIFE au adus plus valoare, au creat uh, și securizat locuri de muncă și au uh, implementat proiecte inovatoare în Uniunea Europeană. Vreau să vă atrag atenția asupra unor aspecte importante. E vorba de captarea carbonului în programul Natura 2000. E vorba de 9,6 milioane de tone de carbon. Cei care vizitează siturile Natura Uh, mă scuzați, numărul turiștilor uh, pe, către siturile Natura 2000 depășește un miliard și e vorba de persoane care uh, lasă o amprentă economică ce ajunge până la 85 de miliarde de euro. Deci aspectele de mediu uh, au devenit foarte importante în toate aceste proiecte și până la urmă toate aceste lucruri reprezintă o sursă de investiții, combinația fiind una favorabilă. Avem și unele exemple de bune practici din statele membre. Uh, vedem care sunt uh, Uh, efectele benefice ale conservării și restaurării naturale. Um, investiția în ecosisteme este foarte importantă. Uh, s-au oferit locuri de muncă oamenilor care mult timp s-au aflat în șomaj. Deci, există și efecte benefice din punct de vedere social. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că avem o combinație uh, avantajoasă din punct de vedere economic, ecologic și social. De aceea, consider că ar trebui să sporim uh, bugetul live uh, la 0,5%, cu 0,5%. Și la final să nu avem mai mult de 0,37% din uh, total. Avem și câteva programe adiacente, Uh, care nu ar trebui să depășească 1,25% din finanțarea totală. Există și o propunere de a combina toate aceste programe cu alte sfere bugetare. Dar, dacă este să se ajungă la o combinație, nu ar trebui ca această combinație să submineze succesul proiectelor de până acum. Eu nu sunt împotriva unui asemenea demers. Dar ideea este că trebuie să avem o consecință firească de a avea acea creștere cu 0,5%. Și acum, în ceea ce privește cofinanțarea, marja maximă de cofinanțare nu trebuie să depășească 50% în termen general. Dar, dată fiind situația de criză și condiții, date fiind condițiile politice existente, e foarte important ca pentru unele state membre cu dificultăți bugetare să existe posibilitatea de a avea cofinanțare de până la 70%. De ce spun asta? Pentru că astfel vom transmite un mesaj pozitiv. Arătăm ce putem noi să facem pentru ca într-un timp foarte scurt să ajutăm statele aflate la ananche. Mie mi se pare că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate. Avem niște principii foarte clare în ceea ce privește rata de cofinanțare de 50%, însă putem să facem câteva excepții în anumite situații. S-a pus problema TVA-ului la un moment dat și aici cred că ar trebui să avem un sistem flexibil. În mod normal, rata TVA nu ar trebui să uh, intre la taxele uh, remunerate, dar, din nou, cred că ar trebui să dăm dovadă de flexibilitate în funcție de nevoi. Prefer să mă opresc aici. Uh, împreună vom lucra la această propunere în speranța de a obține mult mai multe prin programul live. Până acum există dovezi clare că acest program aduce uh, beneficii în plan comunitar și mi se pare că trebuie să continuăm tot așa. Mulțumim, doamnă raportor. Are cuvântul Iuta Haug. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să fac să mă refer la ceea ce a spus Helga. Într-adevăr, programul LIFE este unul dintre cele mai de succes programe europene, poate chiar cel mai de succes. Și Erasmus e un program bun, dar mie mi se pare că LIFE a furnizat rezultate măsurabile într-un termen mult mai scurt. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus Helga și țin să adaug câteva elemente. Ieri am uh, discutat la grupul de lucru pentru buget, astăzi vreau să transmit uh, același mesaj pe care l-am enunțat ieri. Eu sunt... În, a, vorbesc aici în numele raportoare din umbră de la SND, uh, de la Mediu. Uh, sunt foarte implicată și pot să vă spun de acum că sprijin absolut orice amendament depus de Helga. Dacă ar fi să uh, elaborez eu lista de vot, să știți că aș pune un plus peste tot și în ceea ce privește acea marjă de 0,5%. Sigur că toate asociațiile de mediu, organizațiile de mediu vin și fac lobby pe lângă noi și ne spun că de fapt nu e suficient 0,5%, că ar trebui să fie cel puțin 1%. Și nu mi se pare că spun un secret când vă transmit că uh, până și Bundestagul german a decis că ar fi util să avem 0,7% pentru live. Dar și în Bundestagul german e ca și la Consiliu, nu știe stânga ce face dreapta. Prin urmare, nu ar trebui să luăm ceea ce ne spune Bundestagul ca fiind o regulă, ca fiind un dat. Cert este însă că noi am propus 0,5% și este până la urmă o marjă realistă. Nu ne-am apropiat uh, foarte tare de plafonul uh, maxim, ci am rămas uh, cu picioarele pe pământ, pentru că vrem un progres real. Am spus-o tuturor. Vrem să acționăm pe următorul principiu. Sarcini noi, proiecte noi, trebuie să implice bani proaspeți. În trecut am avut proiecte prin Natura 2, din, la Natura 2000 finanțate prin programul LIFE. Și astăzi vedem foarte clar că vin și uh, proiectele pe protecție uh, climatică, tot prin, pentru a fi finanțate tot prin LIFE. Și atunci avem mai multe tipuri de proiecte dintr-o dată de finanțat. Ideea este că LIFE finanțează doar o mică parte din acestea iar grosul finanțării vine din fondurile comunitare. Asta este o abordare de bun simț. Totuși, ă, cred că e necesar să ne mai întâlnim de câteva ori, astfel încât să-i convingem și pe ceilalți de această abordare de bun simț. Dacă vrem însă să obținem multe dintr-o dată, atunci e foarte clar că trebuie să ne extindem ă, baza de, ă, de la care plecăm. Helga a menționat și uh, importanța taxei pe valoare adăugată și marja de cofinanțare. Și aici sunt de acord cu raportoarea noastră. Trebuie doar să vedem ce se întâmplă uh, în, uh, cu regulamentul bugetar, pentru că ar trebui ca uh, acolo să luăm o decizie a priori, înainte de a uh, elabora în cel mai mic detaliu acest raport. Pentru că Există situația în care ONG-urile nu pot să primească bani suficienți uh, de la stat. Și există și autorități locale, regionale, care oricum nu au nicio treabă cu TVA-ul și nu primesc uh, uh, TVA-ul înapoi. Banii pe care îi investim noi în programul LIFE uh, sunt banii care, într-adevăr, utilizați cum trebuie, Uh, rezultă în povești de succes, dar cert este că nu că trebuie să fim foarte atenți pentru ca la final să nu se ajungă în situația în care din programul live se achită TVA-ul autorităților locale, regionale și a ministerelor uh, în plan național. Pentru că nu mi se pare normal să se întâmple asta. Acestea fiind spuse, o susțin pe deplin pe Helga. Mulțumim foarte mult, Iuta. Are cuvântul domn uh, Salvador. Mulțumesc! Analizând uh, raportul Helgei Trüppel, pot să confirm cele spuse de Iuta. Vreau să mă aplec puțin asupra amendamentelor 5 și 6. E vorba despre uh, procentul alocat din bugetul european. La Sure am discutat despre acest aspect deja și am, ne-am gândit că poate nu ar fi momentul cel mai oportun să facem asta într-o nouă procedură bugetară pentru 2014-2020 ne-am gândit că poate nu ar trebui să vorbim despre marje procentuale specifice aici. Mi se pare că există o contradicție aici uh, când mă uit la aceste amendamente în ceea ce privește procentele propuse. comparativ cu raportul Șor uh, și concluziile de acolo. În rest, uh, nu am nicio obiecție față de acest raport. Foarte bun, mulțumesc, Helga. Yeah, thank you to the colleagues for their contribution. Vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuții, mulțumesc Iutei pentru faptul că mă sprijină în abordarea mea și e de acord cu amendamentele depuse. Uh, s-a pus întrebarea dacă ar trebui să numim concret uh, procentul. Știu că am purtat o dezbatere pe acest subiect. Eu am uh, decis să nu stipulez o cifră concretă, pentru că nu mi se pare momentul potrivit. Dar, din punct de vedere politic, cred că ar trebui să stipulăm foarte clar ce vrem cu programul LIFE și să fim mai ambițioși comparativ uh, cu uh, restul declarațiilor în ceea ce privește protecția mediului, a climei, a biodiversității și așa mai departe. Am optat pentru această abordare, mi se pare una corectă, aliniată regulilor și procedurilor pe care trebuie să le respectăm. De altfel, sunt convinsă că putem proceda așa, pentru că am avut și alte demersuri în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții și tot așa am procedat. Nu cred că ne uh, distrugem uh, cadrul de acțiune dacă procedăm așa. Mulțumesc. Ochia. Foarte bun, mulțumesc uh, Helga. Cred că deja începe să se contureze un succes pentru acest program. În primul mandat la Parlamentul European am fost raportor, am fost inventatorul LIFE inițial, conținutul, termenul propriu zis, care însemna linia instrumentului financiar pentru mediu. Sigur, dacă vă luăm termenii în engleză, e ușor să vedem cum s-a format, format live și obiectivul la momentul respectiv, unde n-am ajuns, dar poate va ajunge Helga, era să fie obiectul unui fond structural. Există fonduri structurale, dezvoltare regională, coeziune, politică socială și protecția mediului, sigur, acum deja numindu-se dezvoltare durabilă. Cu toții dorim să existe o creștere a mijloacelor pentru acest proiect. Dacă introducem în aviz în forma propusă de Helga, cum a spus Salvador, ar fi probleme de principiu față de uh, poziția pe care am adoptat-o cu grupul de contact, trebuie să vedem ce spun cei doi raportori pentru cadrul financiar multianual. O să vedem, o să avem amendamente și în funcție de asta o să hotărâm. Calendarul, deci. Termenul limită pentru amendamente este mâine. Foarte repede. Se știa, sigur, de mult Așa că la noapte vă rog la amendamente. Adoptarea prevăzută pe 6 septembrie și apoi votul în Comisia de Mediu pe 19 septembrie și Comisia de Mediu va putea negocia cu Consiliul pentru a respecta și termenele stabilite. Îi mulțumesc, Helgăi. Nouăsprezece acum. 19, deci. Eider, cred că vrea să prezinte de... Bun. De fiecare dată când vorbește Eider, José Luis uh, e în extaz. Cred că de asta vrea să asculte. Bun. Instrumente financiare inovatoare în cadrul, uh, în cadrul financiar multianual. Intentado adelantar un poco el punto porque... Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să tratăm acest subiect ceva mai devreme. Uh, de fiecare dată când ne întâlnim joia după meaza, e oarecum dificil. După cum am spus, e vorba de instrumentele financiare instrumente financiare inovatoare în contextul următorului cadru financiar multianual. E un raport oarecum general, nu putem să intrăm în detaliu în ceea ce privește fiecare instrument financiar inovator. Până la urmă, comisiile specializate trebuie să se ocupe de toate detaliile. În prima parte a proiectului de raport am încercat să explic în termeni foarte simpli de ce avem nevoie de instrumente financiare inovatoare, la ce sunt acestea folosite, în ce împrejurări și așa mai departe. Obiectivul acestor instrumente financiare este acela de a stimula investițiile în economia reală. Ideea este că aceste instrumente inovatoare au un efect catalizator uh, investițional și mulțumită acestora putem să finanțăm proiecte europene pe care în mod obișnuit nu ni le-am permite. Aceste instrumente financiare inovatoare sunt uh, concepute în așa fel încât să uh, acționeze în condiții speciale. Discutăm despre investițiile de risc, despre împrumuturi uh, de risc și așa mai departe. Discutăm și despre partajarea riscului între diferitele entități financiare și alte subiecte de acest gen. Pentru ca uh, să ilustrez o imagine foarte clară, vreau să menționez riscul uh, comportat de aceste instrumente. Trebuie să stipulăm foarte clar faptul că riscul e până la urmă uh, foarte limitat. Nu vrem să pierdem ocazia de a, de a epuiza uh, banii uh, alocați în bugetul european. De asemenea, aceste instrumente financiare nu uh, vin pentru a înlocui subvențiile sau pentru a servi drept scuză uh, pentru reducerea bugetului. În a doua parte a raportului meu încerc să fac trimitere la propunerea comisiei și să vin cu câteva sugestii. Eu cred că propunerea Comisiei se îndreaptă oricum în direcția cea bună, date fiind câteva din deciziile deja implementate, și anume de a limita numărul de instrumente financiare inovatoare uh, utilizate. Ar trebui să vedem și cum anume funcționează platformele acestor instrumente financiare inovatoare pentru ca aceste platforme să capete consistență. Comisia a sugerat de asemenea să existe posibilitatea de a combina împrumuturile cu subvențiile. De fapt, publicul a cerut asta uh, din partea politicii de coeziune. Discutăm totuși despre o sumă de 1,6 miliarde de euro până în anul 2020 de atât ar fi nevoie pentru finanțarea proiectelor europene. Instrumentele financiare inovatoare vor reprezenta un element absolut necesar dacă vrem să mobilizăm mai mult capital. În acest raport încercăm să explicăm foarte clar ce înseamnă un plan bun pentru aceste instrumente. E nevoie de uh, certitudine juridică. Vrem să ne exprimăm doleanțele foarte uh, ferm, astfel încât să avem claritate asupra funcționării instrumentelor financiare inovatoare. De asemenea, vrem să putem reutiliza fluxul de capital. Uh, Sigur că toate aceste lucruri vor fi incluse în regulamentul financiar al uh, Consiliului. Deci, uh, până la urmă, trebuie să vedem dacă într-adevăr uh, instrumentele inovatoare funcționează așa cum au fost definite. Pentru asta avem nevoie de evaluare adecvată. Trebuie să mm, le putem urmări și să vedem dacă e nevoie să fie modificate, ajustate și așa mai departe. Pentru asta ar trebui să analizăm fiecare fond și instrument în parte, în fiecare stat membru și să vedem care sunt efectele. De asemenea, avem nevoie și de un instrument de flexibilitate. Flexibilitatea e o noțiune care apare des în acest context iar în contextul uh, perioadei 2014-2020 uh, vedem foarte clar că nu știm de pe acum cum vor evolua piețele, nu știm cum uh, vor, cum se vor schimba. E foarte clar de pe acum că în anumite regiuni piețele vor evolua bine, în alte locuri acestea vor înregistra scăderi și așa mai departe. Eu cred că propunerea comisiei ne va permite să progresăm în ceea ce privește modul în care utilizăm aceste instrumente financiare inovatoare. Vrem să avem un efect pozitiv asupra economiei reale cu utilizarea acestor instrumente, iar mobilizarea lor trebuie să dea rezultate favorabile pe termen uh, scurt și mediu. Foarte mulți oameni doresc să uh, investească banii economisiți, uh, dar vor să o facă într-o manieră sigură. Pentru asta noi trebuie să le oferim garanții, trebuie să găsim uh, proiecte care să fie finanțate într-o manieră sigură între 2014 și 2020. Încă o dată subliniez propunerea Comisiei, pune bazele unor uh, asemenea intervenții. Noi vrem, de fapt, să facem ca economiile private să fie deblocate, utilizate uh, în beneficiul spațiului comunitar pe termen uh, mediu până în 2020. Uh, Întotdeauna cerem puțin mai mult, dar până la urmă doar așa putem să atragem aceste fonduri în scopuri inovatoare. Asta a fost prezentarea raportului meu. Aștept în continuare cooperarea cu raportorii din umbră. Mulțumim. Are cuvântul Dominic Riche. Uh, Mulțumesc în calitate de raportor din umbră pentru PPE. Am urmărit îndeaproape raportul. De regulă se felicită raportorul pentru activitatea sa, dar uh, felicitările aici sunt chiar justificate pentru că e clar că a fost făcută o muncă de detaliu și de calitate. și uh, e greu să faci așa ceva pe un text uh, chiar așa de dens. Evident, deci susținem proiectul de raport așa cum a fost el prezentat și la nivelul formei și pe fond și, sigur, dacă ne permiteți, o să ne aducem și noi contribuția la acest edificiu pentru că există câteva elemente care sunt elemente la care noi ținem, care credem că trebuie subliniate valoarea plus valoarea europeană a acestor instrumente, în primul rând. În al doilea rând, s-a spus, dar am vrea să detaliem diferitele situații de investiții și să subliniem că toate acestea sunt subordonate regulamentului financiar în capitolul 8, astfel încât să se spună clar fiindcă vedem care este tendința Consiliului de fiecare dată când apare instrumente financiare să le însoțească de uh, anexe, să le pună și cu comentariile lor, să ajungă la situații care nu sunt deloc uh, um, dintre cele mai fericite. Trebuie de asemenea să asigurăm vizibilitatea intervenției Uniunii, fiindcă cu cât produsul este mai important și mai complex, cu atât dispare din perspectiva vizibilității. Vizibilitatea Uniunii nu trebuie să dispară la utilizarea de instrumente financiare, deci să ne asigurăm și de acest lucru și în încheiere vreau să spun un lucru Doamna Gardia Zabal a spus foarte bine că există milioane sau chiar miliarde pe piațele financiare care țin de fondurile de pensii, capital propriu, asigurări și care caută proiecte stabile, garantate și care să nu aibă un caracter speculativ. Și dacă venim cu proiecte bune, iată aici ar fi un câștig, asta în primul rând. Și în al doilea rând, în momentul în care apar probleme de fonduri, fonduri suverane, s-ar putea să existe o întâlnire între aceste două aspecte. Cumulul de pe piața privată și sprijinul care se așteaptă de la uh, privat spre planul public. Încă un aspect pe care aș vrea să-l adaug la raport, sigur sub formă de amendament, imaginația celor din finanțe n-are limită. Dacă punem pe piață produse financiare sub forma unor noi instrumente, dacă aceste produse sunt uh, suficient de atrăgătoare și ajung la un anumit volum care să, considere, să constate siguranță și fluiditate, produsele acestea devin mai complexe, sunt utilizate în condiții însă care nu o să ne placă foarte mult. Uh, dacă avem de-a face cu un produs de succes, sigur nu toate vor fi în această situație, se poate întâmpla și asta. Și trebuie să fim foarte atenți să nu avem o complexifiere a acestor instrumente de către piață și să fie, de, utilizarea lor să fie oarecum deturnată. Există deocamdată o încredere destul de redusă în acest dispozitiv, dar dacă se dovedește că lucrurile funcționează bine, s-ar putea să ne confruntăm cu probleme de acest gen, că produsele să devină prea complexe. Și Sigur, garanția europeană e limitată, acest lucru a fost pus de raportoare, că angajarea Uniunii și așa mai departe pe plan bugetar este limitată strict la uh, suma pe care a um, angajat-o autoritatea bugetară, dar atrag atenția că ar putea să atrag, apară situația aceasta, având în vedere abilitățile pieței financiare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Dominic. Așa cum a spus uh, doamna raportor și Dominic Riche, e un subiect foarte important. Trebuie să creăm și să consolidăm instrumente pentru a ne putea descurca într-o situație specială și anume există foarte mulți bani disponibili, există fondurile suverane, există excedentele balanței de plăți transformate în excedente financiare în țările emergente, în Emiratele, cu situația petrolieră cunoscută și așa mai departe, și masele financiare care în acești ultimi ani contribuie și ele la această situație. M-am întâlnit cu fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, acum câteva zile, care ne spunea că pe durata mandatului său, masele financiare care plutesc în jur ca niște nori și care pot peste noapte să se abată asupra unui anumit loc, o țară, o regiune, au fost uh, multiplicate, crescute de 35 de ori bani adevărați, bani uh, intangibili, cel puțin speculă și așa mai departe. Dar una peste alta există un volum mare de bani gata să fie investit și gata să financeze dacă se asigură randamente și siguranță. Apoi, organisme care sunt obișnuite să facă ceea ce în termen măcar se numește transformare. Asta fac de regulă băncile, adică transformă bani pe termen scurt sau un cont curent în împrumuturi pe termen mediu și posibil lung. Aceste entități, în urma crizelor uh, financiare, începută cu Lehman Brothers și alții, și-au văzut capacitățile de transformare reduse. cei care au făcut speculații riscante au fost fragilizați, eh, dar există și reguli din Basel 3, Solvency 2, Omnibus, nu mai știu cât, care îi obligă să își crească nivelul de capitalizare și care reduce capacitatea lor de transformare. Prin urmare, cum să navigăm în această situație dificilă? Există un nou instrument, există obligațiunile de proiect, despre care am vorbit deja, instrumente financiare inovatoare, de care vorbim acum, și e posibil, așa cum ne sugerează Dominic Riche, ca foarte curând ni se va propune să ajungem la o masă critică și la o piață mai lichidă și să creăm uh, adevărate portofolii de proiecte. Produceri uh, structurate, care să fie transformate în titluri de valoare. Și va trebui să fim foarte atenți la aceste lucruri. Da, trebuie să existe inovare, dar o inovare uh, sănătoasă, deloc riscantă. Bun, mulțumim raportoare și celor care au intervenit. Calendarul pentru acest raport. Pe 19 iulie avem termen de depunere amendamentelor și adoptarea pe 6 septembrie. O să avem un număr destul de mare de voturi pe 6 septembrie. Trecem la punctul 8 Schimbăm subiectul și vorbim acum despre pescuit. E ultima după masă înainte de vacanță, așa că ne permitem să fim exuberanți. Colegul nostru, Alfonsi, deja este în Corsica la pescuit, însă Izabel e aici și ține locul. Noi o să facem deci această luptă între pescuitul din Marea Nordului și cea din Corsica. Nu, îl înlocuiesc pe domnul Alfonsi și vreau să vă prezint uh, acordul sau și sprijinul pentru acest uh, proiect. Comisia a negociat un nou protocol de pescuit cu guvernul Danemarcei și al Groenlandei, care va intra în vigoare din uh, ianuarie 2013 prevede o contrapartidă de peste 10 milioane de euro pe an pentru întreaga perioadă. 15 milioane de euro este totalul pentru accesul la zona economică exclusivă groenlandeză și o sumă anuală de 2.743.000 care reprezintă uh, suplimentul oferit de UE pentru a susține politica de pescuit din Groenlanda. De asemenea, o serie de dispoziții sunt prevăzute pentru a asigura caracterul durabil al pescuitului în apele Groenlandei, punerea în aplicare a cotei de pescuit care poate fi adaptată în caz de nevoie, dispoziții pentru gestionarea de prețuri accesorii, cooperare științifică, definirea formalităților care trebuie îndeplinite de vasele europene, printre altele, și raportorul și eu în numele său susținem acest acord și uh, în următoarele zile ne va trimite din Corsica și uh, raportul propriu zis. Rumoare în rândul Partidului Popular. Pe lângă această bucurie în rândurile drepte, Vreau să știu dacă altcineva are alte comentarii. Văd că nu. Vă mulțumesc pentru acest raport. Raportul va fi trimis la traducere pe 20 iulie. Nu avem termene limită pentru amendamente. Va trebui să le stabilim și în principiu votul va avea loc. Votul deja deci, e prevăzut pentru octombrie și va trebui să vedem care este termenul limită pentru amendamente. Mulțumim lui François Alfonsi Bun, este o procedură de aviz conform. Deci va trebui să răspundem cu da și nu. Nici un amendament, nici un termen limită. Vom vota deci da data viitoare. Da, într-adevăr, o procedură absolut democratică pe model corsican. Bun, din nou Monica. Monica Superstar, care are trei rapoarte pe lângă raportul lui Dominic Riche, care ne-a vorbit de Fondul pentru Securitatea Internă și propun Monica să prezinte cele trei rapoarte împreună. Domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să fac o singură prezentare, pentru că cele trei rapoarte sunt interconectate. Avem uh, Fondul pentru Azil și Migrație, Securitatea Internă, Frontiere Externe și Vize, precum și dispoziții generale pentru Fondul de Azil și Migrație și Fondul pentru Securitate Internă. Cadrul juridic. Foarte pe scurt. Până acum aveam patru fonduri, fonduri de, pentru granițe, pentru integrare, pentru um, azil și pentru returnare, precum și uh, ISEC și celelalte programe, la uh, capitolul finanțare. Ei bine, Comisia ne propune acum pentru noul cadru financiar multianual să avem doar două fonduri pe viitor și să avem reguli unitare pentru ambele reguli de funcționare. E un progres și uh, cred că răspunde cerințelor Parlamentului. Ar trebui să existe o gestionare partajată a mijloacelor, iar în cadrul acesteia ar trebui să fie purtat un dialog politic cu statele membre, astfel încât aspectele principale ce țin de finanțare să fie uh, decise la comun. E ca și cu politica structurală din ziua de azi. Ar trebui să existe de asemenea un oficiu central de gestionare a măsurilor de urgență, a măsurilor comunitare, de gestionare a rețelelor um, și de gestionare uh, inteligentă a frontierelor, după uh, principiul Smart Borders. E prevăzută și o uh, planificare multianuală. La ISAC am avut programe de un an care mereu au înregistrat probleme și nu au fost bine primite. Ar trebui să existe niște uh, sume fixe de finanțare, dar și sume variabile. Standardul ar trebui să fie uh, 75% pentru proiectele generale, 90% pentru proiecte strategice și 100% pentru proiecte de urgență. Chiar dacă deocamdată nu dezbatem structurarea mijloacelor financiare, eu totuși mi-am permis să parcurg puțin cifrele, am făcut-o cu precauție. M-a surprins faptul că există multe, uh, multe nișe care nu sunt finanțate cum trebuie. Mă gândesc, de exemplu, la noul Centru pentru Criminalitate Cibernetică. Nu știu exact cum va funcționa acesta dacă Europol va avea minus 10% la finanțare. Nu știu cum anume vor reuși cei de la Europol să se organizeze ca personal, ca finanțare. Uh, și asta, acest lucru e valabil și pentru alte linii bugetare. Așadar, această propunere uh, de finanțare multianuală devine, rămâne problematică, mai ales la început. În ceea ce privește azilul, migrația, uh, securitatea frontierelor, cu siguranță vom avea multe subiecte de tratat, pentru că publicul se așteaptă de la noi să reacționăm, să soluționăm problemele într-o manieră decentă și rapidă. Rămâne de văzut. În ceea ce privește fondurile structurale, eu cred că acestea au fost bine uh, tratate și în ceea ce privește regulile comune de administrare. Uh, dar comisia, ca de obicei, e oarecum laxă în manevrarea actelor delegate. Mi se pare că, actele, că prin actele delegate noi pierdem cumva vederea de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă. Așa că prudență. Actele delegate ar trebui să fie limitate strict la ceea ce uh, e deja reglementat ca uh, implementare. Pentru că sunt niște acte adiționale, dacă vreți, dar nu ar trebui uh, să uh, fie niște acte delegate care depășesc decizia politică asumată deja de noi împreună cu Consiliul. Eu cred că ar trebui ca toate mijloacele implicate să fie utilizate pentru a exista o plus valoare adevărată. În ceea ce privește statele care înregistrează lacune din punct de vedere administrativ, eu cred că ar trebui să intervenim. Uh, nu se poate ca ani de zile să stăm cu mâinile în sân și să privim la cum lucrurile nu funcționează bine. Mai bine am acționa împreună pentru ca astfel să reușim să acoperim acele lacune în statele membre afectate în ceea ce privește controlele neanunțate, din când în când sunt de dorit și acestea. Nu cred că ar trebui să avem o finanțare de 100% a măsurilor prin bugetul comunitar, pentru că până la urmă s-ar ajunge la situația în care funcționari naționali ar fi plătiți din bani europeni. Și nu ne dorim asta. Consider de asemenea că dacă e să avem un dialog politic, atunci trebuie să implicăm în acest dialog și agențiile uh, competente, pentru ca și ele să uh, ne explice de ce se ocupă și să participe la tot ceea ce se decide. Prin urmare, e necesar ca acestea să-și facă vocea auzită atunci când se poartă discuții care le vizează în mod direct. Propunerea Comisiei e în conformitate cu regulamentul financiar amendat. Uh, menționează și modul în care trebuie investite fondurile uh, gestionate la comun. Vrem să avem o continuitate a finanțării mai ales acolo unde până acum au existat probleme. Uh, e vizată o sumă de 3,52 miliarde, 61% pentru programe naționale, 31% pentru frontiere inteligente, iar restul uh, pentru măsuri de urgență. Iar apoi discutăm și despre fondurile pentru securitate, frontiere și vize. Ca raportor, am vrut să întrezăresc o valoare adăugată a utilizării fondurilor europene, chiar și, și în ceea ce privește relația cu terțele state. Statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a nu exista eforturi dublate și multe interfețe în ceea ce privește accesarea de fonduri. În ceea ce privește fondul pentru azil și migrație, acesta are 3,68 de miliarde de euro Amendamentele mele se referă la îmbunătățirea transparenței, uh, a complementarității, așa cum uh, au sugerat și coordonatorii. Și aici trebuie să fim puțin atenți uh, că, pentru că există mult prea multe acte delegate. Cam aceasta ar fi viziunea de ansamblu asupra celor trei rapoarte. Okay. Uh... Mulțumesc, văd că nu mai sunt uh, observații. Înainte să încheiem cu instrumentele financiare, ar fi trebuit să menționez asta deja, fiindcă observ că ne cam dispar colegii. Ieri seară am fost la o cină, vedeți că vă povestesc despre toate cinele mele, cu comisara fermecătoarea Connie Edgard, care este responsabilă cu politica de mediu. Și eu am înțeles, cred cel puțin, din prezentarea pe care a făcut-o cu referire la aplicarea sistemului ETS, începând cu 1 ianuarie anul viitor, adică vânzarea la licitație a cotelor de emisii. Un sistem care se aplică piața pentru aceste schimburi funcționează pe baza unor drepturi de emisii gratuite și apoi se plătește pe piața secundară din 2005 și de la 1 ianuarie 2012, în mod normal, companiile aeriene trebuie să plătească. Știți că există un uh, litigiu pentru companiile aeriene care deservesc Europa, dar nu și-au baza în Europa și începând din 1 ianuarie anul viitor, toate activitățile poluatoare trebuie să plătească. Și eu am înțeles că ideea comisarei Heidegard era să ia cel puțin o parte a resurselor care vor fi retrase din vânzarea drepturilor la poluare și va folosi această parte pentru a finanța anumite politici de mediu. Ideea în sine este una interesantă, însă eu m-am întrebat atunci, dar n-am putut sigur să o întreb în mod direct, dar aș vrea să o aduc la cunoștința secretariatului, a colaboratorilor, a raportorilor și la, în atenția tuturor celorlalți care urmăresc instrumentele financiare, uh, Fiindcă e o întrebare care poate apărea. Comisia cred că ar fi trebuit să pună mai devreme această întrebare și încă în mod oficial. Dacă însă se întâmplă acest lucru acum, cu atât mai bine. Adică să știm cine este beneficiarul acestor resurse, care buget, având în vedere că vorbim de un sistem european, ar fi trebuit să fie bugetul comunitar. Dar regulamentul ETS, așa cum este el formulat în prezent, prevede bugetele naționale ca beneficiare. Dacă reușim să luăm o parte din aceste resurse pentru politici europene, ne întrebăm dacă asta trebuie să meargă spre un instrument financiar ad hoc, să fie considerate ca resurse proprii, e o întrebare la care ar trebui să ne gândim. Am discutat acum câteva luni, când am încercat să facem lista resurselor proprii noi posibile pentru bugetul european și am renunțat fiindcă comisarii Șemeta și Lewandowski ne-au spus atunci, nu, asta e o chestiune care a fost deja soluționată, haideți să nu mai redeschidem acest dosar, că nu o să ducă la nimic, dar dacă, iată, comisia își schimbă poziția, un lucru care se întâmplă, cred că e un lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere. Îi mulțumesc, deci, Monicăi pentru toate rapoartele de care se ocupă. Vă reamintesc și calendarul pentru ele. Termenul limită pentru amendamente 19 iulie, votul avizului în comisia noastră pe 6 septembrie și în comisia LIBE se va vota în noiembrie. Avem două puncte, 12 și 13, domnul Godmanis însă nu este aici, deci nu putem să le discutăm. Și de altfel văd că toți membrii din grupul domniei sale au cam dispărut. Prin urmare, propun să dăm cuvântul membrului nostru cel mai serios, Goran Fern, care a rămas, iată, până la final, care de altfel va fi și cel care va stinge luminile. Connecting Europe Facility. Și grupul meu nu este foarte prezent aici, dar nu a dispărut complet. Nu vreau să fac o prezentare complexă în legătură cu mecanismul conectarea Europei, pentru că știți ce înseamnă și ce implică acest program. Este vorba de un nou program de finanțare pentru Uh, rețelele transeuropene pentru transport, energie și IT. S-au alocat 50 de miliarde de euro, o creștere foarte mare față de cele alocate până acum. 10 miliarde de la fondul de coeziune, dar și uh, alocate pentru statele din proiect, fondul de coeziune vă prezint foarte pe scurt amendamentele prezentate. Bineînțeles, am introdus amendamentele standard care trebuie să apară în toate avizele. În al doilea rând, încercăm să remediem problema principală a necesității investițiilor. Este un punct problematic pentru că am citit câteva comentarii în timpul președinției daneze Uh, unde președinția spunea că este vorba de o inițiativă importantă, însă că acum nu vom putea să uh, ne ridicăm la așteptările propunerilor comisiei. Este mai ușor să facem reduceri la instrumente noi decât să se reducă instrumente care sunt deja, deja, uh, care sunt deja alocate. Este uh, ușor să reducem ambiții, ambițiile pentru mecanismul conectarea Europei decât să reducem la politica agricolă, coeziune și așa mai departe. Însă conectarea Europei este o ambiție nouă și este foarte important să dovedim că într-adevăr putem îndeplini aceste noi ambiții cu resursele corecte. O problemă majoră în economia europeană nu e ține doar de criza acută, ci și de faptul că nu avem suficient, un nivel suficient de investiție în economia europeană, lucru care durează de ani de zile. În special, și acest lucru trebuie să fie remediat, în special dacă dorim să avem o piață unică reală, nu doar prin dereglementare, ci și prin integrarea fizică. Aceste măsuri sunt foarte importante și uh, subliniez acest lucru în aviz. Au, mai controversați au fost uh, mai controversate au fost cele 10 miliarde de la fondul de coeziune. Unele state membre din fondul de coeziune uh, se tem că uh, scad fondurile naționale și că acestea vor fi folosite în alte domenii unde ele nu au un cuvânt de spus. Eu aș apăra intențiile, apăra intențiile comisiei, pentru că este foarte important ca cu toții să susținem proiecte care dau o plus valoare europeană. Însă, trebuie să fim și mai puternici în accentul pus pe echilibrul geografic atunci când se alocă resursele prin mecanismul conectarea Europei. De asemenea, trebuie să fie foarte clar că anumite state de coeziune vor avea nevoie de susținere din partea Comisiei pentru a dezvolta proiecte corecte pentru aceste uh, puncte pentru a finanța facil... mecanismul conectare Europei. În ceea ce privește raportul ADER, există temerea că același lucru se va întâmpla cu instrumentele financiare că instrumentele financiare vor fi doar pentru statele membre mai bogate, care au uh, piețe financiare mai dezvoltate și că va fi dificil ca statele de coeziune să primească finanțări din partea instrumentelor financiare. Voi încerca să elimin și această îngrijorare în raport pentru că recunosc că există un risc, însă trebuie să găsim o modalitate de a înainta și în sensul echilibrului geografic. Instrumentele financiare sunt în general un domeniu pe care depunem amendamente pentru că este foarte important să găsim soluții. Avem obligațiuni de proiect deja decise și cred că ar trebui să introducem câteva din ideile de acolo și în raportul pentru mecanismul conectarea Europei. De exemplu, ideea combinării instrumentelor. Cum uh, se pot combina diverse tipuri de instrumente financiare. Cred de asemenea că ar trebui să avem o perspectivă orientată spre viitor, uh, foarte uh, asemănătoare cu cea din raportul ADER, să deschidem perspectiva unor noi instrumente de finanțare, de exemplu inițiativa obligațiunilor de proiect. Vom încerca să dezvoltăm mai mult acest, această idee în raport. Uh, lucruri de natură mai tehnică, introducem ideea portofoliilor de proiect ca și la obligațiunile de proiect. Comisia a sugerat că ar trebui să fie posibil să se transfere fonduri de la o parte a mecanismului conectarea Europei către o altă parte. Este ușor în anumite domenii, cum ar fi energia, însă nu în zona digitală sau cea a transportului. Bineînțeles că trebuie să facem ajustări, însă este o problemă pol- politică și noi ar trebui să fim implicați în, această, în acest proces decizional, pentru că altfel ă, cred că se va critica foarte mult procesul. Ă, mai cred că trebuie să examinăm domeniul mecanismului conectarea Europei până acum este dedicat infrastructurii, însă există domenii unde eu cred că trebuie să examinăm extinderea ă, domeniului de aplicare, de exemplu investițiile în energii regenerabile. Acestea au fost, pe scurt, amendamentele pe care le-am depus la acest aviz. Bineînțeles, ă, aștept comentarii și sugestii. Mulțumesc, Göran. Există comentarii sau întrebări pentru raportor? Se pare că nu. Atunci vă reamintesc că avem un termen un pic mai eh, lung. Termenul pentru amendamente va fi 3 septembrie. Am prevăzut adoptarea raportului lui Göran în 20 septembrie. Vot în Comisia Transport și ITRE în luna noiembrie. Iată, stimați colegi, cred că am terminat cu ordinea de zi. Ne revedem în 6 septembrie, unde vom avea 10 de voturi, deci începem bine. Vreau să vă urez vacanță plăcută, mulțumesc colaboratorilor, reprezentanților celorlalte instituții, comisiei și Consiliului, funcționarilor Parlamentului, bineînțeles interpreților, spune președintele, pentru că ne-au ajutat în această ultimă întâlnire a primului semestru. Tuturor vacanță plăcută și să revenim în formă în al doilea semestru care se anunță a fi pasionant. O vară plăcută tuturor!